Good afternoon to you all. Uh, this is, uh... Bună ziua tuturor! aceasta este prima reuniune oficială a Comitetului de Bugete pe care îl prezidez eu. Mă simt onorat să mă aflu aici și sper că în următoarele săptămâni, luni și ani vom putea să ajungem la niște căi de a lucra împreună bine orientate pe decizii, astfel încât toată lumea să își dea seama că existăm și că munca a fost făcută. Cât despre ordinea noastră de zi de astăzi, vă informez că punctele 9 și 17 au fost inversate, ceea ce, bineînțeles, nu modifică nimic pe conținutul acestor puncte. Iar mai târziu vom avea și un schimb de păreri privind prioritățile pe parcursul acestei reuniuni. Sper că puteți să fiți de acord cu această mică modificare a ordinii de zi și tot la comunicările președintelui v-aș anunța că al doilea trialog pe proiectul de buget rectificativ 2020 va avea loc mâine la Consiliu, în data de 23. Și iată că ajungem deja la punctul 3. Dacă putem continua cu aceeași viteză, înseamnă că vom termina foarte repede, dar nu cred că așa vor sta lucrurile. La punctul 3, proiect de buget rectificativ numărul 1, prezentat în 5 iunie de comisarul Oettinger. Și aș dori acum să dau cuvântul reprezentanților comisiei să ne prezinte această propunere. Domnul Rel. Mulțumesc, domnule președinte, este prima oară când intervin, așa că permiteți-mi să încep prin a vă felicita pe dumneavoastră și pe vicepreședinți pentru numirile de săptămâna trecută și să vă asigur că puteți să contați pe comisie pentru o bună colaborare pe următorii ani. Proiect de buget rectificativ numărul 1, un exercițiu de rutină care are loc anual, are de-a face cu bugetarea excedentului din anii trecuți. Prezentarea a fost făcută de comisie la 15 aprilie, așa cum prevede regulamentul financiar, adică la 15 zile după închiderea conturilor, la data de 31 martie. Surplusul pentru 2018, bugetat în acest an, ajunge la 1,8 miliarde de euro, dintre care 1,3 miliarde vin de pe partea de venit a bugetului și 0,5 miliarde de pe partea de cheltuieli. Cele 1,3 de pe partea de venituri, această sumă se datorează exclusiv unor amenzi aplicate în domeniul concurenții și alte amenzi și dobânzi care au devenit finale anul trecut. Toate celelalte elemente de pe partea de venituri se contrabalansează. De exemplu, taxele vamale primite au uh, trecut cu 1,60 de milioane de ceea ce se prevăzuse. A existat și un impact negativ al ratei de schimb la cam la 20 de milioane. Pe cheltuieli a existat o subutilizare a bugetelor, toate instituțiile împreună cam la o jumătate de miliard, cât despre secțiunea pentru comisie din buget, aceasta a fost implementată la rat- în rată de 99,8%, adică un rezultat foarte bun. Bugetarea acestui surplus, odată adoptată, va reduce contribuțiile statelor membre la bugetul UE în acest an cu aceeași sumă de 1,8 miliarde. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Reil. Acum voi da cuvântul raportorului, domnul, domnul Howard, să facă niște comentarii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte să începe conținutul raportului, aș dori și eu să mulțumesc și să apreciez munca făcută de predecesorul meu, Daniele Vioti, care a fost raportor general pe secțiunea 3, bugetul general al Uniunii pentru 2019. Daniele nu doar că a facilitat procesul, un proces foarte eficient în această comisie și va fi o provocare pentru dumneavoastră în acest an să faceți același lucru, domnule președinte, și a fost și foarte hotărât la concilieri și la negocieri iar rezultatele le vom vedea la proiectul de buget rectificativ numărul 2 tot ceea ce apare aici ține de niște subiecte care implică modificări în bugetul european adoptate de Parlament și de Consiliu ca autorități bugetare la sesiunea de la Strasburg din decembrie 2019. Există anumite diferențe pe substanță în buget și e nevoie și de o, adopție, de o adoptare în autoritatea bugetară, ceea ce facem astăzi. Cele trei, primele trei proiecte au fost prezentate de comisar la 15 iunie sub ultimul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 și astăzi continuăm cu prezentarea unui proiect de raport pentru acestea trei. Cred că termenul de depunere va, a amendamentelor va fi 25 iulie la prânz în această săptămână și vom vota la reuniunea noastră la 2 și 3 septembrie pentru a fi aprobate în sesiunea plemară din septembrie. E o măsură de ordin tehnic, 1,419 milioane de, de venituri colectate de Uniune din amenzi aplicate ne duc la cele 1,8 miliarde, așa cum ne spunea și reprezentantul Comisiei. Trebuie să ținem cont și de faptul că aceasta este poziția Parlamentului și rămâne aceasta până dacă nu o schimbăm. Veniturile din amenziile aplicate acestea nu ar trebui să rezulte neapărat într-o descreștere în contribuțiile VNB pentru statele membre, ci aceste sume ar trebui să fie disponibile sub buget și ne dorim ca sub următorul CFM aceste contribuții să participe la creșterea rezervei propuse pentru o Uniune cu o sumă echivalentă, de câte ori apare o asemenea sumă. Mai există și o serie de cazuri de, pendinte de amenzi cele aflate acum în desfășurare și mă întreb dacă într-o anumită etapă Comisia ne va putea spune care sunt așteptările pe care le au și așteptările în ceea ce privește calendarul și sumele la care ar ajunge aceste amenzi care ar putea să contribuie pentru bugetul 2020 cred că ar putea, înțeleg că ar putea contribui destul de mult. Așa că eu vă recomand să sprijiniți acest buget de proiect rectificativ 1. Vă mulțumim, domnule Howard. Dorește cineva să intervină, să facă comentarii pe aceste două scurte prezentări care n-au fost făcute? Dacă nu e cazul, atunci, în concluzie, aș spune că termenul de depunere a amendamentelor va fi la data de 25 iulie la prânz. Ne confruntăm cu această presiune a timpului și amendamentele pot fi astfel depuse doar în limba engleză. Mulțumesc! Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, aceeași procedură, domnul, reprezentantul comisiei ne va face o scurtă prezentare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cum spunea deja domnul Howard, bugetul rectificativ numărul 2 înseamnă o continuare a acordului din decembrie pentru bugetul 2019. În acest acord, instituțiile au făcut o declarație comună prin care să consolideze cu 100 de milioane de euro programele Orizont 2020 și Erasmus+. În această declarație comună nu s-au dat niciun fel de indicații cu privire la cum vor fi defalcate aceste 100 de milioane între cele două programe și de aceea Comisia a considerat că ar fi rațional să propună o consolidare care să se alinieze mai mult sau mai puțin cu dimensiunea relativă a celor două proiecte, adică 82 2020. Această consolidare propusă de comisie ține cont și de capacitatea de absorpție pe care o au respectivele programe cele 80 de milioane de consolidare propuse pentru Orizont 2020 vor sprijini cercetări în domeniul climatic și mai mult cele care au de-a face cu transportul, cercetarea în, trans- în transport și tehnologiile emergente. Propunând să fie astfel consolidată cercetarea de mediu, Comisia ține cont și de prioritățile pe care le are Parlamentul European și pe care le-a menționat cu mai multe ocazii. Astfel, acest buget rectificativ va contribui la a atinge ținta de 20% cu privire la o îmbunătățire a efectelor schimbărilor climatice în perioada 2020-2030. La Erasmus Plus, cele 20 de milioane suplimentare vor fi investite în educație superioară, în formare vocațională și formare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Rail, domnule Howard. Da, într-adevăr, domnule președinte, acest buget rectificativ e cumva diferit, este o măsură tehnică, dar arată care sunt rezultatele reale ale consilierii pe bugetul 2019. Concilierii. Într-adevăr, s-a căzut de acord ca Orizont 2020 și Erasmus Plus să fie consolidate cu un total de 100 de milioane de euro. Astfel, încât și e tocmai ceea ce facem astăzi. să căzut de acord în aceste discuții ca această finanțare să fie bani proaspeți, pe, proaspeți pentru cele două programe, așa că bugetul rectificativ reflectă punerea în aplicare a acestei înțelegeri. Ați auzit explicațiile comisiei cu privire la cum s-a făcut această defalcare atunci. Nu s-a discutat în detaliu, însă s-a căzut de acord să se facă această împărțire bazată pe dimensiunea celor două programe și pe abilitatea posibilitatea de a cheltui acești bani. În cazul Orizont, aceste proiecte de cercetare pe climă sunt proiecte pe care le salutăm și care pot să fie începute pe parcursul în ce a mai rămas din acest an. Vă reamintiți că la data de 5 iunie am avut întrebări, îl întrebam pe domnul Oettinger după prezentarea sa dacă sau nu a existat o omisiune cu privire la angajamentele de plată pentru aceste linii bugetare. Nu există asemenea credite de plată, mai ales în cazul Orizont Plățile pentru aceste programe urmează să se ivească în anii următori. Și pe măsură ce trecem prin buget, mai ales pentru noi membri, e valabil acest lucru, veți vedea că acesta e un model, e o tendință pentru programele de mari dimensiuni. Raportul în detaliu spune că angaja- crederile de angajament pentru Erasmus apar mai devreme în an și Comisia poate ne mai poate da niște explicații de ce nu există asemenea credite de angajament legate de Erasmus. Poate că va trebui să ne reîntoarcem la această discuție cândva în viitor. În rest, aș dori să recomand să sprijiniți acest buget rectificativ care oglindește foarte bine ceea ce s-a negociat și s-a căzut de acord pentru 2019. Vă mulțumim, domnule Howard. Mai există comentarii la acest proiect de buget 2? Așa că atunci dau din nou cuvântul comisiei să ne răspundă la întrebările enunțate de domnul Howard în ceea ce privește plățile. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-am notat aceste întrebări ale raportorului și cele legate de amenzi și cum vor evolua pe viitor amenziile față de uh, proiectul de buget rectificativ precedent. Vă vom transmite niște informații în scris în acest sens. Pe acest proiect de buget rectificativ, aceste 20 de milioane în credite de plată pentru Erasmus suplimentare vor necesita anumite plăți în acest an. Cu toate acestea, suma este atât de mică încât Comisia e încrezătoare că cu, vom putea să acoperim aceste sume în următorul exercițiu sub transferul global. Transferul global pentru noi membri e un exercițiu anual în care Comisia propune Consiliului și Parlamentului să se transfere credite de plată între programe credite de angajament dintre programe de unde sunt mai puțin, e mai puțin nevoie de ele, unde e mai mare nevoie de ele și credem că vor exista niște sume mici pentru Erasmus în acest context. Vă mulțumim, domnule Urel. Alte comentarii sau întrebări din sală? Dacă nu, atunci propun să trecem la punctul 5 și dacă sunteți de acord cu mine, să discutăm împreună punctele 5 și 6 pentru că sunt strâns legate între ele, așa că la punctul 5 aș dori să-i dau cuvântul lui raportorului. Domnul Mureșan. Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Deși se aproape vacan- vacanța, vreau să le urez tuturor un timp plăcut în Comisia de Bugete, nu pentru următoarele săptămâni care sunt de vacanță, ci pentru celelalte care ne așteaptă. Vă voi supune acum atenție un raport care e relativ simplu. Se propune mobilizarea a 293,5 milioane de euro din Fondul de Solidaritate ca consecință a dezastrelor naturale care au avut loc în Austria, Italia și România în anul 2018. Permiteți-mi să vă spun pe scurt câte ceva despre aceste trei state, de ce alocăm aceste sume și pentru ce. România 8 1,19 milioane de euro pentru a compensa daunele cauzate de inundații în a doua jumătate a anului 2018. Daunele totale estimate au fost la 327 de milioane de euro, adică 2,07 din PIB-ul regiunii din nord-est în România. Colegii probabil își amintesc că pentru ca Fondul European de Solidaritate să fie mobilizat, trebuie să se împlinească una dintre condițiile următoare. Sau trebuie să existe un dezastru natural major într-un stat membru al Uniunii, înseamnă daune de 0,5 puncte din VNB, adică 3 milioane de euro, una din condițiile de îndeplinit, sau trebuie să existe un dezastru național regional, care intră în aplicare dacă 1,5% din PIB-ul regiunii este afectat. Și iată cazul în care ne aflăm pentru România. Și de aceea a, ne încadrăm la această două condiție. A treia condiție în care am putea mobiliza fondul pentru securitate, fondul acesta european, e atunci când există un stat vecin cu un alt stat în care a avut loc un, deja, un dezastru natural major. Iată condițiile în care poate fi mobilizat Fondul de Solidaritate UE. Avem aceste peste 200 de milioane de pagube în România, care reprezintă 1,5% din PIB-ul din regiune. A fost afectată infrastructura, cum ar fi poduri, diguri, infrastructura legată de apă, aprovizionarea cu apă, agricultura, au fost afectate de asemenea gospodăriile. Aceste 8,9 milioane de euro uh, vor fi utilizate mai ales pentru ceea ce e nevoie în operațiile de recuperare și reconstrucție și pentru a proteja infrastructura și pentru a reface infrastructura de transport distrusă. Pentru Italia, 277,2 milioane de euro sunt propuse. Ce s-a întâmplat în Italia? Au existat și acolo alunecări de teren, inundații, uh, dezastre naturale care au cauzat 34 de decese în anul 2018. Daunele totale au fost de 6,6 miliarde de euro, adică un mare dezastru natural. Cele 277 de miliarde de euro milioane pe, pe care le alocăm vor fi pentru infrastructură, și apoi 277 de milioane de euro vor fi alocate în felul următor. Vă amintiți că pentru daunele de până la 3 miliarde de euro putem să rambursăm un procentaj din aceste daune. În cazul Italiei, suntem aproape de 2,5%, ceea ce le daune pentru 3 miliarde de euro așa că avem 6 puncte procentuale de rambursare în daune din acest total de 277 de miliarde de euro. Pentru Austria avem 1,7 milioane de euro pentru aceleași fenomene extreme care au avut loc în țara învecinată. Austria nu se încadrează în niciuna dintre cele două categorii, nu e niciun dezastru natural regional, niciunul major, însă Austria e țară vecină cu Italia, Italia care a fost afectată de un asemenea dezastru natural major și care se încadrează în condiții 326 de milioane de euro daune în Austria și banii sunt pentru a construi diguri și pentru a lua măsuri astfel încât să nu existe o eroziune a solului în Austria. Iată ce aveam să vă spun cu privire la sfera de aplicare pentru aceste rambursări. În termen de procedură, vă reamintesc, stimați colegi, că toate cele trei state membre și-au trimis uh, solicitările la timp. Acestea trebuiau să fie transmise la nu mai mult de 12 săptămâni după ce a avut loc un dezastru natural. Așa au stat lucrurile și aici. Am primit solicitările până la 7 septembrie, Italia 20 decembrie, Austria la 14 ianuarie în anul următor. Comisia a evaluat aceste solicitări, toate cele trei se aliniază cu cerințele existente și iată ce ne propune Comisia și eu propun să facem aceste rambursări ca o prioritate și avem și un calendar foarte rapid, domnule președinte. Colegii pot depune amendamentele până la data de 25 iulie adică joi spre sfârșitul acestei săptămâni de lucru și votul va avea loc la următoarea noastră reuniune la data de 3 septembrie și apoi în sesiunea plenară, în prima sesiune plenară, cea din septembrie. Mulțumesc foarte mult! Mr. Muresan, Mr. Howard? Vă mulțumesc, domnule Mureșan, domnul Howard. Nu o să vă mire că și eu recomand să sprijinim uh, acest proiect de buget rectificativ, scopul fiind, bineînțeles, să mobilizăm uh, fonduri din Fondul European de Solidaritate pentru a mai ușura din aceste situații stresante. Din câte am înțeles, uh, domnul Mureșan sprijine și dumnealui această propunere, deci recomandarea mea este să aprobăm acest uh, proiect de buget rectificativ. Consiliul de asemenea a acceptat cele trei propuneri și, din câte știu, pe 3 septembrie vor fi adoptate cu procedura înscris. Mulțumesc, domnule Howard. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Sau să facă observații, vă rog? Foarte pe scurt, vrem să mulțumim raportorului pentru munca pe acest dosar îi sprijinim munca. Aș vrea să vă spun că eu uh, sunt membru și la Comisia Envi și aici și cred că soluțiile de urgență acum nu mai sunt o excepție și dacă ne uităm la cadrul financiar multianual, nu doar fondul de solidaritate, dar și mecanismul de protecție civilă ar trebui să fie uh, mobilizate pentru că nicio țară nu este la adăpost de o, o, consecințele schimbărilor climatice. Este doar un apel lansat colegilor să aibă o vedere pe termen lung. Mulțumesc, domnule Ștefănuță, cred că toată lumea v-a auzit uh, suficient de bine, vă rog. Și eu doresc să urez bun venit uh, tuturor și noi sprijinim pe raportorul nostru, domnul Mureșan. Situația, așa cum a amintit și dumnealui, a fost de dreptul dramatică în multe state europene și mai ales în țara mea, în Italia. Mai multe regiuni, mai ales cele din nord-est, au fost uh, afectate uh, teribil și mai mult de 400.000 de, mii de uh, hectare din zone Natura 2000 au fost distruse. Deci uh, sper că uh, acest proiect de buget rectificativ va fi aprobat suficient de repede. Mulțumesc! Ok, thank you. Mulțumesc, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, considerăm că punctele 5 și 6 au fost uh, încheiate. Dar nu înainte de a vă spune că avem exact același calendar ca pentru proiectele de buget rectificativ 1 și 2, și anume votul va avea loc cu ocazia viitoarei întâlniri a uh, comisiei noastre pe 2 și 3 septembrie. Am ajuns la punctul 7 acum de pe ordinea de zi și spre deosebire de celelalte proiecte de buget rectificativ, acesta a fost adoptat pe 2 iulie de comisie și încă nu a fost prezentat la Parlament. Îl rog pe domnul Urel să ne facă o scurtă prezentare a acestei propuneri de buget rectificativ. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă voi achita de această sarcină. Proiect de buget rectificativ numărul 4, cu mai multe ajustări de natură tehnică în ceea ce privește partea de venituri și partea de cheltuieli din buget, este în urma finalizării procedurilor legislative și de în urma evaluării nevoilor până la sfârșitul anului și uh, datorită uh, corecțiilor aduse estimărilor privind veniturile proprii. Avem trei componente majore. În primul rând, uh, partea de buget a comisiei la cheltuieli, unde propunem mai multe ajustări principala fiind, principalele fiind următoarele. O reducere de 18,5 milioane pentru Autoritatea Europeană de Supraveghere în urma finalizării revizuirii mandatelor acestora. Atunci când Consiliul și Parlamentul uh, ajung la o înțelegere în ceea ce privește revizuirea acestor mandate, uh, este clar că anvelopa financiară inițial prevăzută de comisie pentru acest alte autorități de supraveghere uh, era prea generoasă. În consecință, aceste 18,5 milioane reducere bugetare reprezintă uh, o măsură pe care am luat-o numai revizuirea acestor mandate. În al doilea rând, știind că în jur de 19 milioane erau bani uh, puși în rezervă pentru Frontex, Știind că noul temei juridic pentru această agenție și mai ales uh, recrutarea uh, celor 10.000 de membri ai pazei de uh, coastă și de frontieră, uh, de fapt, această recrutare nu se va face decât la sfârșitul anului, Putem să renunțăm la 12,2 milioane de euro din acești bani puși în rezervă. Deci aceasta este cea a doua componentă. A treia componentă din acest proiect de buget rectificativ cu numărul 4 are de-a face cu o altă rezervă 460 de milioane care erau puși deoparte în bugetul pe 2019 apropo de revizuirea regulamentului de la Dublin. Din această sumă, o primă tranșă de 370 de milioane au fost deja deblocați de către autoritatea bugetară și transferați în martie. A doua tranșă de 82,8 uh, acum, la propunerea comisiei, ar trebui să fie deblocați și autoritatea bugetară îi va transfera mâine. Este o sumă destul de mică în plus, care a mai rămas de 7,2 milioane în rezervă care acum pot să fie uh, anulați. Dar primele două sume, 370, respectiv 82,8 milioane, sunt suficienți pentru uh, uh Frontex pe anul 2019. Cel de-al treilea element cu privire la uh, banii puși în rezervă pentru propunerea RESC UE, un acord privind revizuirea temeiului juridic a fost găsit între Parlament și Consiliu spre sfârșitul anului trecut și suma la care s-a ajuns este inferioară sumei propuse inițial de comisie. Este așadar consecința logică a acestui acord găsit între Parlament și Consiliu și a faptului că uh, în 2019 s-a făcut reducere cu 35 de milioane. În sfârșit, o componentă importantă, Fondul European de Solidaritate, pentru care o sumă de 29,7 milioane acești bani sunt disponibili pentru a plăti avansuri, o sumă care a fost transferată din 2018 în 2019, având în vedere noile dispoziții din regulamentul financiar revizuit. Știind că regulamentul financiar stipulează de asemenea că suma totală pentru plățile în avans nu poate să depășească suma de 50 de milioane, cu acest uh, proiect de buget rectificativ propunem reducerea sumei disponibile cu 29,7 milioane, astfel încât creditele de angajament disponibile să fie de maxim 50 de milioane, așa cum uh, este uh, stipulat în regulamentul financiar. O nouă componentă, ajustări cerute de alte instituții, în urma amânării retragerii Regatului Unit din uh, UE. Atunci când bugetul pe 2019 a fost adoptat, noi am presupus că între timp uh, Regatul Unit se va fi retras din UE la sfârșitul lunii martie, ceea ce a avut anumite consecințe financiare pentru mai multe instituții. Dar, știind că Brexitul a fost amânat, și probabil că așa se va întâmpla cel puțin până pe 31 octombrie, aceste instituții cer acum ca aceste modificări să fie inversate. Mai ales Parlamentul European cere o mărire cu 50,1 uh, milioane și Curtea uh, um, de conturi cere 0,1 milioane de euro mărire. Serviciul European de Acțiune Externă al cărui buget fusese mărit în vederea uh, Brexitului, acum uh, uh, returnează aceste fonduri în exces, mai precis 3,3 milioane. În încheiere, ultima componentă, cea legată de venituri, propunem să actualizăm finanțarea bugetului pe 2019 în urma înțelegerii între statele membre în ceea ce privește uh, datele legate de resursele pe bază de TVA și de venit național brut, uh, având în vedere și estimările făcute uh, cu privire la veniturile din accize. E vorba despre un acord la care s-a ajuns pe 24 mai anul curent. Scopul acestei actualizări este, de asemenea, ceva care se întâmplă în fiecare an, este ca uh, contribuțiile statelor membre la bugetul european să corespundă cu sumele pe care le vor datora până la sfârșit. În urma acestei actualizări anuale, ajustările uh, ex post finale, în general, sunt mai mici. Am încheiat, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Urel, domnul Howard. Vă mulțumesc, domnule președinte și domnului Uril. Vreau să-i mulțumesc pentru prezentarea propunerii comisiei. Acest proiect de buget rectificativ este destul de diferit de precedentele. Previously considered. Um, first of all, it's, it's got a lot more complex. Este mult mai complex. Um, it covers multiple budget lines, um, but most crucially... Mai multe linii bugetare, dar mai ales a fost doar prezentat astăzi pentru prima oară și eu am fost numit doar săptămâna trecută ca să uh, iau locul lui Daniele Vioti și n-am avut timp să mă uit pe acest proiect de buget rectificativ. Deci, uh, vă propun să fac prezentarea raportului meu cu ocazia întâlnirii de pe 2-3 septembrie și amendamentele vor fi depuse după acea dată ca să avem un vot în comisia noastră la sfârșitul lunii septembrie. Gândindu-mă mai ales la faptul că această propunere, așa cum v-am spus, este mult mai complexă, mulți dintre membrii comisiei sunt noi veniți, vor avea nevoie de timp ca să o analizeze adevărat că majoritatea cerințelor sunt de natură tehnică, nu avem vreun flux de cash. Uh, dar eu cred că dacă așteptăm până la reuniunea de pe 2-3 septembrie, nu va afecta niciuna dintre instituții. Deci cred că putem să ne folosim procedura ordinară. Și această propunere, în mod normal, va ajunge la plenară în octombrie. Deci o să avem suficient timp ca să o analizăm. Mulțumesc. Mr. Howard. Vă mulțumesc, domnule Howard. Mai sunt comentarii? So then I can conclude by... Uh, Închei, repet ceea ce a spus și raportorul, și anume că proiectul de raport va fi prezentat uh, la întâlnirea de pe 2-3 septembrie și că vom vota la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Point uh, Punctul 8 acum, de pe ordinea de zi, propunerea Comisiei de a mobiliza fondul uh, de ajutare la globalizare pentru a acorda asistență tehnică Comisiei Aș vrea să dau cuvântul domnului uh, Ronța, raportor, ca să ne prezinte proiectul de raport. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să vă prezint acest raport. Și și uh, este vorba despre o solicitare a Comisiei de a mobiliza acest fond. Pe piața muncii s-a văzut că criza financiară a afectat foarte mult uh, profesiunile liberale și toți cei care lucrează pe cont propriu. Mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă și le este greu să revină pe piața muncii. E vorba despre 150 de milioane de euro pe parcursul timpului. Rata de cofinanțare a fost modificată pentru fondul uh, acesta și s-a ajuns la o rată de cofinanțare de 60%. Cel de-al doilea regulament financiar prevede că putem să avem un maxim de 0,5%. Comisia în solicitarea sa ne spune că va avea mai multe cheltuieli de natură tehnică și doresc 160 de milioane de euro pentru 2019. Vor să folosesc acești bani pentru strângerea de date, pentru activități de monitorizare și de sintetizare a datelor. Și la Parlament trebuie să ne gândim la toate aspectele, inclusiv partea de um, um, executare bugetară. Se mai spune că acești bani pot fi folosiți pentru crearea unui noi pagini web a Fondului uh, European de Ajustare la Globalizare. Ar fi vorba despre o sumă de 20 de milioane de euro. 20.000 de euro, mă scuzați. Aceasta este solicitarea Comisiei pentru uh, finanțarea acestei pagini web. De asemenea, o parte din banii solicitați sunt uh, folosiți pentru îmbunătățirea um, asistenței informatice. Comisia dorește să îmbunătățească sistemul electronic de schimb de date și s-a prevăzut uh, pentru acest scop um, un buget de 80 de milioane de euro. În plus, 70 de milioane de euro sunt prevăzuți pentru a finanța întâlnirile grupurilor de experți. Acești experți ar trebui să se întâlnească în anul în curs de încă două ori și, de asemenea, și în anul 2020 de două ori. Sunt, e vorba despre experți care vin din toate statele membre UE, Oricum, cheltuielile nu ar trebui să depășească 70 de milioane de euro. Comisia așadar are nevoie de aceste fonduri și pentru organizarea de seminarii la care să fie uh, invitate, invitați partenerii sociali și pentru organizarea acestor seminarii și finanțarea um, lor Uh, pentru crearea unei adevărate rețele de puncte de contact uh, ar fi nevoie de 120 de milioane de euro. Comisia ne-a spus că există mai multe activități uh, de evaluare ex post. Deci, în, dacă este să tragem linie și să facem totalul, avem un procent de 0,35%, deci n-am depășit 0,5% de uh, mărire, așa cum prevede uh, regulamentul, acest plafon, deci, repet, 720 de milioane de euro. Știm cu toții că Uniunea Europeană este criticată pentru că uh, păcătuiește printr-un exces de birocrație, dar în cazul de față fondul funcționează deja și dacă acordăm acești bani comisiei, ar putea să funcționeze într-un mod și mai eficient. Deci eu cred că această solicitare a comisiei merită să fie susținută. Eu sunt convins că acești bani solicitați de Comisia Europeană vor fi bine cheltuiți și sper că după discuția de astăzi să putem să uh, aud, să auzim observațiile dumneavoastră, dar vă rog să uh, acceptați această solicitare din partea Comisiei. Sper că nu am vorbit prea mult. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Ronza. Any comments or questions? Mulțumesc. Aveți uh, comentarii sau întrebări? Yes, please, Madame Maillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur... Doamna Haier, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, vă mulțumesc pentru această prezentare. Am o nelămurire legată de întâlnirile grupurilor de experți care ar trebui să coste uh, uh, 70 de milioane de euro. Timp de câte zile se întâlnesc experții și în ce locuri? Pentru că e o sumă destul de mare și în ce măsură putem să fim siguri că rezultatele acestor întâlniri vor fi cu adevărat uh, folosite. Deci, merci bien pour la question. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că putem să dăm cuvântul comisiei ca să ne dea un răspuns. Oui, merci, monsieur le président. Vă mulțumesc. A. Prosiłbym, bine, przedstawiciel komisji udzielił tej da, am înțeles. Mai te vorbește comisia. ahead, Mr. Urel. Domnule Urel, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, eu nu pot să răspund imediat la întrebare. E o întrebare foarte precisă. Vă promit că veți primi un răspuns în scris în ce privește numărul de zile în timpul cărora se întâlnesc experții. Vă mulțumesc. Madame. Sunteți de acord, doamnă Haier? Da? Alte solicitări de intervenție? Mulțumesc și trecem acum la punctul 17. Vă amintiți că am inversat punctele la începutul ședinței și vom vorbi despre uh, prioritățile Comisiei pentru bugete în noua legislatură. Va avea loc un schimb de opinii. Aș dori să vă anunț că au fost uh, transmise de către secretariat mai multe note uh, cu privire la atribuțiile uh, Comisiei de Bugete și um, stadiul de evoluție al diferitelor dosare. În primul rând, aș dori să mă refer la trei puncte și apoi mă voi referi și la câteva puncte procedurale. În primul rând, uh, activitatea curent a acestei comisii este procedura bugetară care se uh, bazează pe 3-4 uh, cicluri care se suprapun. Vorbim aici despre uh, bugete și executarea acestora, precum și stabilirea și votarea acestora. Vorbim despre acte legislative, adesea le discutăm și cu alte comisii, cum ar fi implementarea EPSI, Invest EU sau uh, programele de sprijin al reformei sau alte uh, inițiative privind uh, bugetul european pe care le desfășurăm împreună cu alte comisii responsabile. În ceea ce privește Brexitul, sigur că trebuie să facem referire și la acesta pentru că este posibil ca și acesta să ne țină în continuare ocupați. Trebuie să ne gândim și la impactul asupra agenției imobiliare și de asemenea uh, la impactul uh, acordului privind retragerea, respectiv la retragerea fără un acord și la impactul asupra bugetului 2020 și asupra viitorului CFM. În acest caz, vor fi nevoie, uh, va fi nevoie a se lua măsuri de urgență în cazul în care uh, va fi situația de așa natură. În ceea ce privește resursele proprii, uh, este foarte important ca în lunile care urmează să ne concentrăm asupra CFM-ului, acordul final cu privire la cele 21, uh, la uh, CFM-ul 2021-2027, ne va ocupa timpul pe întreg mandatul. Este foarte important și urgent să relansăm acțiunile pe acest dosar. De asemenea, nu vom începe de la zero, pentru că până acum au fost făcute foarte multe lucruri, uh, astfel încât să se ajungă la poziția actuală a Parlamentului European, care a fost adoptată în plenara din noiembrie 2018 și uh, raportul intermediar care a existat. Dar trebuie să ne asigurăm că vor exista reforme substanțiale care vor fi făcute în continuare și care vor urma linia uh, priorităților Parlamentului. Printre acestea uh, se numără CFM-ul, care trebuie să fie 1,3% din venitul național brut, care să asigure resurse adecvate atât pentru noi membri, cât și pentru membrii mai vechi și politicile acestora. În uh, al doilea rând, trebuie să ne gândim la flexibilități și la prevederile intermediare, astfel încât să oferim mai mult spațiu de manevră și să uh, facem loc și pentru prioritățile care ar putea să se dezvolte pe parcurs. Pentru că vorbim aici de o perioadă de șapte ani, care este o perioadă lungă de timp. De asemenea, resurse noi. Acestea au fost o uh, prioritate multă vreme pentru Parlament. Este foarte important să existe uh, reforme. Reforma veniturilor poate duce la o reformă a cheltuielilor și se poate ajunge la uh, o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană în final. Pozițiile privind uh, dosarul CFM se găsesc în centrul procedurii legislative, procedurale, politice și instituționale. Pentru a avea succes și a influența în mod benefic procesul, trebuie să avem o activitate coordonată și coerentă în interior. Conferința președinților, comisiile competente și Parlamentul European, reprezentat de președinte, trebuie să colaboreze bine. De asemenea, trebuie să intensificăm dialogul interinstituțional cu Consiliul și să începem negocieri reale. Statele membre trebuie să respecte negocierile noastre și poziția noastră de la negociere și să țină cont de inputul nostru la acordul final dacă dorim să se ajungă la un consens. Mă bazez pe Comisie și pe președinția finlandeză în uh, rolul său de intermediar, astfel încât să ne asigurăm că poziția Parlamentului este transmisă cât se poate de clar tuturor membrilor Consiliului. Primul mesaj pe care doresc să-l transmit astăzi uh, este următorul. O înțelegere la nivelul uh, Consiliului European nu reprezintă pasul final în această procedură. Acordul uh, Parlamentului European nu este o simplă formalitate. Mm, sau, cum ar spune unii, cireașa de pe tort. Nu, trebuie să fie vorba despre reciprocitate și trebuie să se înregistreze progres în zonele pe care noi le considerăm prioritare. Acest lucru trebuie să fie luat în considerare de toți cei implicați în acest proces și de aceea aș vrea să reamintesc tuturor că noi avem această poziție la care, pe care am adoptat-o în trecut. Acesta a fost mesajul pe care am dorit să-l transmit, o introducere poate prea lungă, prea scurtă pentru unii. În fine, aș dori să vă rog să faceți comentarii pornind de la aceste afirmații ale mele și vom începe cu uh, coordonatorii din partea grupurilor politice. Cine dorește să înceapă? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În dublul rol de uh, vicecoordonator, dar și de fost raportor, co-raportor pentru CFM, uh, voi spune câteva cuvinte. Aș dori să mă refer la declarația dumneavoastră, începând de la ultimul punct la care v-ați referit. Pentru că este un lucru foarte important și anume, trebuie să ținem cont mai ales uh, la Comisia pentru Bugete, că alegerea noastră nu este una cu sens unic. Nu trebuie să ne dăm aprobarea. Putem face acest lucru dacă suntem de acord. Și acest lucru este foarte important, atât pentru noi, cât și pentru Consiliu. Pentru că Consiliul Acum, bineînțeles, lucrează, mai ales președinția finlandeză face acest lucru și coordonează activitatea și vor folosi metodologia care a fost utilizată și uh, în CFM-ul trecut. Deci, se va pregăti o poziție comună, se va negocia ceva care ține de competența noastră uh, în ceea ce privește negocierile, iar apoi uh, se va dori uh, acordul uh, Consiliului European, Consiliul care va avea loc în decembrie, și apoi uh, acordul Consiliului UE care va fi transmis uh, Parlamentului. Așa se va proceda, iar abordarea noastră de până acum a fost să nu fim pasivi, pentru că, conform tratatului, ar trebui să așteptăm Uh, până aflăm poziția Consiliului. Însă, noi nu suntem pasivi, suntem activi. Așadar, pentru comisia noastră este important să fie activă în continuare, să acționeze imediat după vacanța de vară și să informeze Consiliul că dacă nu uh, consultă Parlamentul, probabil că Parlamentul nu își va acorda consensul. Deci, dacă nu există această consultare cu Parlamentul, nu o vom face. Ei trebuie să conștientizeze acest lucru. Este important ca toți actorii implicați în proces să conștientizeze situația, pentru că altfel ne vor prezenta poziția comună și vor spune 27 de prim-ministri au căzut de acord. Cum putem să schimbăm noi ceva? De aceea, cred că este bine să-i informăm încă dinainte că dorim să fim activi și aș dori să vă mulțumesc pentru uh, cuvintele spuse, pentru că concluzia este că metodologia este una, dar perspectiva este de asemenea foarte importantă. Și cred că trebuie să fim conștienți de acest lucru, pentru că la finalul lui 2020 trebuie să fim gata, dar nu la începutul lui 2020. Ideea era să fim gata înainte de alegeri, dar dacă n-a fost să fie, atunci putem să uh, ne folosim de toată forța Parlamentului pentru a uh, exercita influența asupra CFM-ului. Mulțumesc, doamna Guardia Zabal. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi, uh, mă voi alătura celor spuse de uh, dumneavoastră și de domnul Albrecht și, într-adevăr, este adevărat, acest Parlament are puterea de a își exprima consensul, dar nu este obligat să o facă cu privire la CFM. Și bineînțeles că de când am început să discutăm despre CFM, întotdeauna am atras atenția Consiliului că înțelegem că Negocierile interne sunt complicate, dar odată ce au ajuns la un acord, trebuie să se prezinte în fața Parlamentului și să negocieze cu acesta, respectiv să obțină acordul din partea Parlamentului. Acesta lucru este valabil și pentru alte activități pe care le facem la Comisia de Bugete și mai ales în ceea ce privește bugetul uh, anual. Pentru că atunci când vorbim despre uh, reforme legislative, uh, lucrurile funcționează bine. Parlamentul vine cu o propunere, Consiliul de asemenea și se așează la o masă pentru a negocia. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în mod obișnuit cu bugetul și uh, are loc mai degrabă un proces de acordare a acordului decât de negociere. Nu este vorba de negociere, ci mai degrabă de conciliere, dar mai degrabă doar o parte, uh, un membru al familiei își dă acordul, iar celălalt cedează în fața celuilalt. Și cred că ar trebui să ne reamintim aceste lucruri, pentru că dacă nu facem asta, nu vom trece niciodată de această barieră și nu vom reuși să ne transmitem mesajul Consiliului. Și cred că o prioritate principală a noastră ar trebui să fie să stabilim care sunt temele noastre politice, dar, și mai important, să subliniem faptul că dorim să ne fie respectată poziția Parlamentului, să fim văzuți ca cealaltă autoritate care decide cu privire la buget. Suntem doi care ne așezăm la o masă a negocierilor și trebuie să discutăm împreună pentru a ajunge la un acord. Aceasta este maniera de lucru. Iar în ceea ce privește uh, cadrul financiar, bineînțeles că aceasta este o prioritate se găsește pe masă, este în discuție de asemenea bugetele anuale. Nu știm cum vor evolua lucrurile în următorii 5 ani și probabil că vor apărea lucruri la nivelul Uniunii Europene care eh, ne vor face să stabilim noi priorități odată cu trecerea timpului, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Dar cred că subiectele precum uh, migrația, refugiații, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, toate acestea vor fi teme recurente și importante în continuare. Și ascultam uh, nu de mult uh, o dezbatere, respectiv uh, am ascultat intervenția Ursulei von der Leyen, care a spus că acestea vor fi prioritățile Comisiei Europene și știu că sunt și priorități ale Parlamentului European și va trebui să discutăm în continuare despre ele. Și ținând cont de asta, va trebui să discutăm foarte mult și despre cooperarea noastră și dezvoltarea în Africa, evoluția de acolo, ce se va întâmpla cu acest instrument, cu agențiile de control al frontierei și acel nou uh, corp de uh, control al frontierei, pentru că lucrurile nu sunt încă clare și bineînțeles că vor mai uh, veni și alte priorități care vor fi generate de necesitățile și urgențele care vor apărea în următorii 5 ani. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Doamna Andres? Domnul Andres. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Voiam să adaug ceva din perspectiva noastră. Verde. Este foarte important uh, să fim uniți în calitate de comisie și să lucrăm pe marginea unui buget puternic care să fie conectat la CFM și de asemenea să avem o legătură bună cu Consiliul. Este foarte important să știm aceste lucruri. Este important să transmitem celelalte comisii că este în desfășurare un exercițiu și că este foarte important să fim uniți ca pro-europeni pentru un buget puternic și să avem o poziție solidă în fața Consiliului. Nu contează doar dimensiunea bugetului, ci și politica din spatele acestuia. Și cred că ar trebui să facem mai mult decât am făcut până acum pentru a Ah, ține cont de prevederile acordului de la Paris, de evoluțiile ah, care au fost ah, prezentate de Națiunile Unite și să ținem cont de aceste lucruri și atunci când stabilim bugetul anual, dar și CFM-ul. Am ascultat speech-ul doamnei van der Leyen de săptămâna trecută și a menționat atunci un acord verde pentru Uniunea Europeană ca fiind una dintre prioritățile majore pentru următoarele, următoarele luni. Acest lucru este important pentru noi și vom avea o discuție cu privire la CFM și în acest context. Și este foarte important ca toate aceste lucruri să fie uh, legate de aspectele importante la nivel global. Am ascultat cuvintele dumneavoastră introductive, domnule președinte, pentru noi este foarte important să continuăm să lucrăm uh, pe teme legate uh, de mediu și interconectate cu bugetul. Trebuie să vedem cum evoluează lucrurile în prima, primele 100 de zile și să venim cu uh, propuneri și mai puternice, poate chiar mai puternice decât vor fi cele care vor veni din partea Comisiei. Mulțumesc, doamna Aiei. Și, je pense că Domnule președinte, vă mulțumesc. Cred că avem poziții convergente pe acest subiect. Ca și colegii mei și eu aș reaminti faptul că avem nevoie de un CFM ambițios, astfel încât să putem să menținem fondurile care mergeau spre politica agricolă comună și pentru fondul de coeziune în același timp să poată și să răspundă marilor priorități care se află în fața Uniunii Europene pentru următorii 5 ani. Să ținem cont de contextul în care ne aflăm și apoi să ținem cont și de Brexit, Brexitul care ar trebui să fie reglementat în următoarele luni. Trebuie să ne mobilizăm cu toții astfel încât să avem un CFM ambițios. În legătură directă, un lucru care a fost deja spus, da, CFM-ul și resursele proprii sunt legate între ele. Noi, Parlamentul European, adică noi, cei noi, suntem cei care vom fi de acord cu această uh, propunere care e foarte importantă și, și anume că e nevoie de aceste resurse proprii, Comisia trebuie să se gândească mai departe, să se gândească în continuare la o, taxie, la o taxă pe resursele financiare, de, pe taxe pe tranzacțiile financiare, de exemplu. Avem nevoie de astfel de propuneri ambițioase și puternice și vom avea nevoie de Comisia Europeană astfel încât să putem să progresăm și să putem să avem o poziție cât de puternic posibilă. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Haier! Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Panowie. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ronța. Doamnelor și domnilor, eu sunt unul dintre cei care și-au dorit ca Comisia Europeană să fie mai activă. Bineînțeles că toate resursele sunt uh, importante, dar toată lumea se va uita către noi, iar noi, în țările noastre, va trebui să dăm explicații cu privire la ceea ce am solicitat de la Comisia Europeană și care au fost ideile care au fost vehiculate. Așadar, eu voi susține astfel de măsuri ale Comisiei, așa cum a spus și domnul președinte, și cred că este foarte bine să putem să prezentăm soluțiile noastre, pentru că există foarte multe provocări cu care ne confruntăm și știu foarte bine că președinția finlandeză are obiective ambițioase, vor uh, să discute imediat după vacanța de vară despre cifre și știu că întreaga Europa așteaptă rezultate importante la nivel de politică de coeziune, de politică agrară și, din păcate, există și alte provocări cu care ne confruntăm, care au legătură cu terorismul, cu migrația și toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. De aceea voi susține și măsuri care merg pe această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Howard. Thank you uh, again, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește prioritățile uh, comisiei noastre, aș dori să subliniez trei puncte jumătate. Trei dintre acestea vor necesita atenția și cooperarea uh, acestei comisii cu cea de control bugetar. Sper că acest lucru este de la sine înțeles. De ce? Acțiunile în domeniul climatic vor reprezenta o prioritate pentru Uniunea Europeană și bugetul acesteia. Însă, așa cum au arătat uh, audierile din mandatul trecut, dacă nu suntem atenți la rezultatele obținute și la faptul dacă aceste rezultate duc la schimbările dorite, atunci alternativa este să uh, nu oferim nimic totul să fie apă de ploaie și cred că pur și simplu uh, nu ne dorim niciunul așa ceva pentru că nu dorim să nu avem rezultate concrete. Noi dorim ca banii pe care îi cheltuim să fie cheltuiți eficient. Și acesta este un lucru cât se poate de clar și trebuie să cooperăm în acest sens cu colegii de la control bugetar pentru a ne asigura că vom fi suficient de responsabili și vom examina corespunzător cheltuieli, uh, banii. În ceea ce privește uh, coeziunea și acțiunile climatice, este cât se poate de clar că există o legătură între acestea, pentru că coeziunea a fost întotdeauna importantă și uh, Bineînțeles că în practică a venit cu rezultate importante și lucrurile trebuie să meargă pe aceeași direcție, dar trebuie să ne gândim la oportunități. Așadar, trebuie să legăm politica de coeziune cu mediul înconjurător în toate modalitățile posibile, astfel încât aceasta să devină o politică tangibilă pentru cetățenii trebuie să vedem cum ar putea fi utilizat bugetul astfel încât să ofere beneficii la nivelul politicii de coeziune, dar să vină și cu avantaje uh, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și acum aș vrea să mă refer la cea de-a doua zonă la care doream să mă refer, și anume politica de la frontieră. Domnul Urel probabil că nu se bucură că uh, discut despre acest lucru, dar s-a discutat mult și în uh, mandatul trecut, pentru că avem un angajament foarte, impor- angajament foarte important în uh, această direcție. Uniunea Europeană trebuie să își protejeze frontierele externe și trebuie să uh, revizuim politica migraționistă și, de asemenea, să ne respectăm angajamentele care merg pe această direcție. De asemenea, ne-am angajat să extindem Frontex. Și cred că, în ceea ce privește proiectul de buget uh, rectificativ 4, există uh, bugetat așa ceva. Dar aceasta este o chestiune mai complexă decât uh, ne-am putea imagina acum. Și de aceea sugerez că dacă uh, s-ar ajunge la un eșec, Uniunea Europeană ar avea probleme importante. Așadar, avem nevoie uh, de o examinare corespunzătoare a lucrurilor, astfel încât să ne asigurăm că extinderea Frontex se desfășoară în mod eficient și că rezultatele sunt uh, bune, astfel încât să nu se termine totul cu un fiasco, pentru că uh, trebuie să fim siguri că există un proiect clar al agenției referitor la activitatea sa. Și trebuie să spun că până acum lucrurile nu prea au stat așa. Și, în al treilea rând, aș vrea să mă refer la Brexit și nu cred că vă surprinde acest lucru. Și chiar dacă peisajul s-a mai schimbat în această privință, și eu sper că schimbarea va fi una considerabilă și pe viitor, e bine, uh, schimbarea a fost una considerabilă de când uh, a început totul și eu mă gândesc că nici nu o să mai fiu aici uh, în mandatul ăsta, dar iată-mă, aici sunt. Așadar, cred că ar trebui să revenim asupra acestui subiect și să îl reanalizăm pentru viitor. Dar haideți să pornim de la premisa că viitorul uh, prim-ministru al Regatului Unit va avea o relație mai puțin uh, obișnuită cu uh, Uniunea Europeană, mai ales în comparație cu relația pe care a avut-o cu adevărul în ultima vreme. Eu nu prea cred în ceea ce promite și în angajamentele sale, nu cred în promisiunile sale și rezultatele pe care le-a promis. Dar să vedem cum vor evolua lucrurile. Mă gândesc că pe la sfârșitul 2020 poate se va întâmpla ceva, dar această comisie va fi nevoită să urmărească rezultatele acestui acord și modul în care bugetul va fi afectat în următorii ani. Și uh, acest lucru nu va fi clar uh, de la bun început și bineînțeles că va fi nevoie de o cooperare foarte eficientă cu Comisia de Control Bugetar pentru a ne asigura că lucrurile vor evolua bine. Și cred că acest punct uh, trebuie revizuit pe parcurs uh, în funcție de evoluții. Thank you, Mr. Howard. Mulțumesc, domnule Howard. Domnul Pecarinen. Here I am. Iată-mă. Domnule președinte, eu sunt foarte nou aici în Parlament și în această comisie și sunt și membru supleant. Dar aș îndrăzni să spun câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. O primă întrebare, de fapt, e următoarea. Am ascultat comentariile. Am impresia că noi sau dumneavoastră avem preocupări preocupări că s-ar putea să nu accepte Consiliu toate aceste priorități pe care le stabilim noi aici, în acest Parlament și în această Comisie europeană, acele chestiuni pe care noi le considerăm importante. Sunt de acord cu punctele pe care le-ați menționat când ne spuneați că e foarte important să țină cont Consiliul de comentariile noastre, însă mi-aș dori să uh, capăt niște detalii sau niște linii de orientare pe subiectele majore care sunt în mod special preocupante aici. De ce vă întreb toate acestea? Am fost membru al Consiliului timp de mulți, mulți ani și am colaborat și cu miniștrii pe parcursul ultimei noastre președinții. Îmi amintesc că vorbeam la subiect, țineam cont de comentarii, de avize, de decizii luate în Parlament. În intervenția mea voiam să vă transmit că eu consider că și de această dată guvernul finlandez va continua pe aceeași cale, așa cum am acționat timp de mulți, mulți ani. și mi-ar plăcea să aud un răspuns legat de aceste preocupări speciale pe care le avem de această dată. Mulțumim foarte mult, domnul Corner. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mă bucur că ne-am reunit în această comisie și că ne dorim să avem niște angajamente puternice pe care să le negociem cu Consiliul și că vom juca un rol important ca Parlament European. Sunt de acord cu multe dintre punctele deja atinse, cele legate de schimbările de climă și alte subiecte. Eu aș menționa un uh, punct foarte important pentru grupul meu politic, punct foarte important pentru negocieri și anume mecanismul statului de drept. Cred că trebuie să spunem foarte clar noi, Parlamentul European, că vom depune eforturi astfel încât valorile europene să fie respectate, să nu se facă rabat de la ele. Vom lupta într-adevăr pentru ele și cred că CFM-ul ar trebui să reflecte această poziție. E poziția uh, principală pentru grupul Renoim Europa. Cred că e o oportunitate uriașă pentru noi, acest CFM, să reușim să facem ceva în acest sens. Odată ce banii sunt disponibili, pe multe dintre subiecte vor exista diferențe. Ne trecem prin niște vremuri importante și aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Ghis Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să fim de acord pe multe dintre aceste puncte, pe tot ce ține de climă, de refugiați, statul de drept și, bineînțeles, și pe rolul consolidat al Parlamentului în fața Consiliului. Eu aș mai menționa un subiect, unul care poate că a fost mai puțin popular în trecut aici, dar care, la care sper să mă sprijiniți pe viitor, și anume în ceea ce privește gender budgeting, bugetarea de gen, adică bărbații și femeile să profite în aceeași măsură sufără de pe urma banilor pe care îi punem aici la dispoziție. Sunt banii contribuabililor europeni și nu ține doar de echitate, ci ține și de eficiență, eficiență în societățile noastre. Aș da un exemplu pe scurt. Și în cadrul PAC am discutat despre bugetul pentru cercetare, pe, pentru orizont care să fie crescut și apoi dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în cercetarea pentru medicamente, vedem că testele sunt mai puține pe femei și că pe multe dintre medicamente nu funcționează pentru femei. Și în cazul accidentelor, femeile sunt victime mai dese pentru că nu se fac măsurături speciale pentru ele atunci când se fac teste auto. Și trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri care sunt puțin cercetate vor fi mai mult cercetate pe viitor. Ține de îndatorile noastre. Mă bucur că doamna von der Leyen a spus că și Comisia va deveni activă activă pe asemenea subiecte, cred că va fi un pas important în direcția potrivită și sper că vom contribui și noi cu comisia noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Mates. Așa o cheamă? Nu, Marques. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Marchez. La această primă intervenție în, în această comisie vreau să salut intervențiile până acum și aș avea și trei întrebări. Și aș mai avea și niște argumente la întrebările care au fost deja adresate. Democrația și statul de drept. Aceste chestiuni. Toate acestea au o anumită dimensiune, o dimensiune care trece de cadrul financiar multianual. Lupta împotriva schimbărilor climatice. Acest subiect, schimbările climatice, pe parcursul perioadei electorale a fost un subiect foarte important. Așa s-a întâmplat și în statul în care vin eu, din Portugalia. Doamna von der Leyen și în ceea ce privește bugetul a spus că va ține cont de schimbările climatice în cadrul CFM-ului. Colegii mei au mai, au mai amintit această întrebare, dar o voi aminti și eu. Vorbim despre o nouă politică. În proiectul de cadru financiar multianual, are de suferit uh, lupta împotriva schimbărilor climatice de pe urma coeziunii. Eu nu cred că se poate proceda așa în continuare. Apoi am auzit cele spuse despre Frontex astăzi, cele spuse despre prioritatea Africa, toate aceste lucruri trebuie văzute în perspectiva următorilor cinci ani, când vorbim de Frontex, de integrare, de diferitele subiecte conexe cu migrația, cu refugiații, cum ar fi protecția climatică, într-un asemenea context, poate că ar trebui să vedem altfel colaborarea între UE și Africa. Noi, Portugalia, în 2021 ne vom afla la președinția Uniunii Europene. Aceasta va fi una din prioritățile noastre, de aceea cred că ar trebui să intervină acest subiect și în dezbaterile noastre de acum. Mulțumim foarte mult, domnul Olbricht. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Cred că doamna Gardia Zabal spune acest lucru și aș dori să reacționez foarte rapid, pentru că ne așteaptă multe ore de discuții în legătură cu CFM-ul. Însă foarte pe scurt. Parlamentul European are o majoritate care e de acord că avem nevoie de noi priorități, cum ar fi control la frontieră, un sistem de azil, și, bineînțeles, apărarea. Pe aceste lucruri am căzut de acord, pe marile priorități, cum ar fi clima și apoi bugetarea de gen, toate acestea au fost convenite în cadrul Parlamentului. La ce nu am putut să cădem de acord, cu Consiliul în primul rând, a fost pe sumele de bani din buget. Aici există un dezacord clar însă e între Parlament și Consiliu, dar și mai mult între statele membre din Consiliu. Și suntem conștienți de acest fapt. Există o lipsă totală de acord în cadrul Consiliului. De aceea, noi am încercat ca pentru prima oară să facem o analiză, să vedem cât de mult ar costa prioritățile cu care au fost de acord statele membre să facem această analiză. Am făcut-o, rezultatul e 1,3 din VNB. Iată care e rezultatul analizei. Consiliul ne-a dat un alt răspuns, un alt răspuns, 1,0 pentru anumite state membre, alte cifre pentru alții, pentru comisie 1 punct, 1.08. 1,08. Aceasta a fost poziția Parlamentului, de fapt, care a fost votată de majoritatea din Parlament. Nu am căzut de acord ca noile priorități să fie finanțate prin intermediul vechilor politici, adică să reducem bani de la coeziune, de la agricultură și să transferăm bani pe noile priorități. Nu am fost de acord cu acest fapt. Am spus, da, vă doriți noi priorități, bine, de atunci avem nevoie de mai mulți bani, pentru că nu putem face asemenea transferuri. Un al treilea element ține de flexibilitate. Dacă bugetul ar trebui să fie flexibil sau nu. Unele dintre statele membre ar dori să reducă flexibilitatea la zero și apoi un alt element e rolul Parlamentului în întreaga procedură, de exemplu la revizuirea la jumătatea mandatului. Și aici există dezacorduri, pentru că anumite state membre nu își doresc să existe niciun fel de valoare la jumătatea mandatului. În primul rând, suntem de acord cu Consiliul în ceea ce privește noile priorități, însă nu suntem de acord în ceea ce privește structura, proporția și sumele. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, ceea ce avem acum pe masă e interesant. Avem propunerea Comisiei din mai 2018 avem mai multe propuneri făcute de Parlament, ultima din raportul la jumătatea mandatului din noiembrie 2018, un raport interimar și aceasta este poziția Parlamentului, cea care a fost votată de majoritatea Parlamentului. Acum observăm ceea ce se întâmplă în Consiliu. Încearcă acum, președinția finlandeză încearcă să obțină o, com- o poziție comună între statele membre. Acest document e Comisia și Parlamentul, iar acum așteptăm Consiliul. Consiliul. Și acum, domnule președinte, dacă îmi permiteți să vă provoc puțin o propoziție, din, experia, din experiența mea e un lucru foarte interesant. Ce se întâmplă cu această nouă comisie? Vom avea o nouă comisie, vom avea audierile. Nu e o întrebare pentru comisie, e pur și simplu o părere. M-ar interesa foarte mult dacă noua comisie va menține tot ceea ce apare în acest document din comisie din mai 2009, 2000, 18. Pentru că aceasta este baza. Bineînțeles, consecința ar fi să ne menținem și noi poziția noastră. Însă am mai trecut printr-o asemenea experiență. Juncker, după ce s-a luat o decizie cu privire la CFM, a schimbat complet structura. Așa că cred că ar trebui să întrebăm pe noi comisari și candidați ce vor face cu CFM-ul, îl vor menține sau îl vor schimba, pentru că va avea influența asupra Parlamentului. E un lucru important înainte să se aleagă noua comisie pe care nu ar trebui să-l scăpăm din vedere. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Olbricht. Mai are cineva comentarii sau mesaje de transmis comisiei? Atunci voi încheia această primă discuție vie și plină de conținut prin a ne reaminti nouă și interlocutorilor noștri că bugetul european nu e pur și simplu adunătură de cifre și date. Ține de prioritățile politice și se conturează direcția în care o ia Uniunea Europeană. Evident că Parlamentul European ar trebui să fie uh, să fie implicat activ și nu doar activ, ci și proactiv. Un buget care să funcționeze bine trebuie să aibă rezultate și, în primul rând, trebuie să genereze plus valoare pentru cetățeni, pentru contribuabili. De aceea, în timp ce vom continua să ne asigurăm că ne ocupăm de sarcinile de bază, din când în când trebuie să ne facem timp să organizăm și dezbateri generale pe noi subiecte care apar și care au un impact bugetar, fie un impact imediat, fie potențial. Ca fost ministru de finanțe, vă pot asigura că dacă e să privim cu atenție, fiecare subiect până la urmă are un impact bugetar, fie că acesta e direct, fie indirect. Și bineînțeles aștept cu nerăbdare să discut în profunzime cu dumneavoastră acest subiect foarte important. Vă mulțumesc! Putem trece la punctul 10, politica imobiliară Singurul dosar pe care îl avem pe ordinea de zi va fi tratat mâine la sesiunea de vot pentru că are de-a face cu o aprobare deja făcută. Așa că vom trece acum la punctul 11, însă așa cum știți e împreună cu AFET un punct care fusese programat să înceapă peste o oră, așa că Vă propun să suspendăm reuniunea pentru moment și să ne reîntâlnim cu toții, așa cum prevăzusem, la ora 17.30, astfel încât să discutăm despre punctul 11, fondul MADAD. Mulțumesc!

grupurilor Good afternoon uh, again. I uh, propose... Bună ziua din nou. Vă propun să continuăm cu ordinea noastră de zi, să trecem la punctul 11. Le urez bun venit membrilor AFET și mai ales președintelui domnul Vasikovski. Discuția are de-a face cu extinderea fondului fiduciar al UE ca răspuns la criza siriană, fondul MADAD. A doua oară, buget împreună, Comisia de Bugete cu Comisia Specializată trebuie să pronunțe pentru extinderea unui fond fiduciar până în decembrie 2020. În trecut, această comisie privea cu ochi critici felul în care erau stabilite aceste fonduri fiduciare, fără să fie implicat Parlamentul, dar bugetul european trebuie să contribuie odată cu statele membre și alți donatori noul regulament financiar în articolul 234, 234 reflectă acest fapt și cere Comisiei să se consulte cu Parlamentul atunci când ia decizii pentru a stabili sau prelungi fonduri fiduciare ale UE pentru situații de urgență sau pentru acțiuni după o situație de urgență. Și acum voi da cuvântul domnului Vasikovski. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și vă mulțumesc că ați încercat să-mi pronunțați numele dificil în limba polonă. Aveți 5 ani la dispoziție, sigur în 5 ani îl veți pronunța perfect. Trebuie să-mi cer scuze că președintele nostru de la Fed, domnul David McAllister, nu se află alături de noi. E într-o misiune specială de monitorizare a situației din Ucraina pe parcursul alegerilor. Am putut să citesc deja primul său raport, primele declarații cu privire la situația de acolo. Uh, și cred că vom afla mai multe despre situația din Ucraina și rezultatele alegerilor din această săptămână. În această săptămână la reuniunea AFED pe care o avem miercuri. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia ca pentru prima dată să coprezidez această importantă reuniune a celor două comisii. Cum vă spunea colegul meu astăzi, comisia va prezenta o propunere și raționamentul din spatele extinderii fondului Madat. Bineînțeles că eu nu vreau să anticipez explicațiile comisiei. Permiteți-mi doar să spun că Parlamentul European monitorizează situația din Siria cu mari preocupări. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce stă în puteri astfel încât să sprijine statele care sunt afectate de criza siriană, mai ales statele vecine. Avem acum cam 5,6 milioane de refugiați, poate mai mulți. Aceștia sunt doar cei înregistrați în statele învecinate, state cum ar fi Iordania, Liban, Irak, Turcia, dar avem, bineînțeles, refugiați și migranți din Siria și aici, în Europa. Cu ceea ce există pentru Turcia, avem acum și acest fond mandat care a fost principalul instrument al Uniunii Europene de sprijinire a refugiaților sirieni și statelor în cauză. Revizuirea fondului la jumătatea mandatului a conchis faptul că acest fond a fost operat în mare parte eficient și că a generat o plusvaloare. De asemenea, au fost identificate și anumite neajunsuri și s-au făcut și niște recomandări concrete. Pe noi ne-ar interesa să auzim din partea Comisiei următoarele. Cum își dorește Comisia să continue aceste rezultate și recomandări? Am dorit să avem și o confirmare, dacă e posibil, din partea Comisiei că acest fond nu va fi utilizat în scopuri de reconstrucție în Siria în, dacă nu există angajamente clare din partea regimului Assad pentru procesul de la Geneza, astfel încât să se ajungă la un sfârșit al, al acestui conflict și să existe o tranziție în, în Siria. Acum îi voi da cuvântul domnului Macie Popovski, director general la Degenir. Dumnealui ne va prezenta de ce dorește Comisia să extindă durata fondului MADAD și aș dori să știu dacă e posibil să continuăm să oferim sprijin Siriei într-o asemenea manieră după anul 2020. Așa că, iată, v-am adresat și o primă întrebare din funcția mea de copreședinte. Domnule Popovski, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Din fericire, numele meu e ceva mai ușor de pronunțat, are aceeași origine. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați, cum ne spunea și domnul copreședinte, de a vă descrie situația. E evident faptul că există o nevoie continuă de sprijin Criza din Siria nu s-a încheiat și nici nu se va încheia în curând. Milioane de oameni, atât refugiați cât și comunități gazdă din țările învecinate, au nevoie de sprijinul nostru. Această criză de durată are efecte asupra autorităților naționale. La prima întrebare pe care mi-ați adresat-o, vă pot confirma că uh, Atâta timp cât nu va exista o tranziție politică în Siria, nu ne vom angaja în reconstrucție. Vom continua cu sprijin umanitar bine țintit în Siria, dar fără reconstrucție, doar dacă va exista o tranziție politică și vor exista condiții pentru reîntoarcere în siguranță și demnă a acestor oameni. Din păcate, Presiunea e în creștere în țările gazde. Există o retorică antirefugiați, mai ales în Liban, unde există cazuri de distrugeri, de tabere de refugiați și așa mai departe. A devenit o chestiune politică, mai ales în Liban, mai puțin în Iordania și în Turcia, însă apar și acolo asemenea fenomene. Fondul Madad a sprijinit un, spirit valor, un sprijin valoros refugiaților și comunităților gazdă și a contribuit în evitarea unui colaps economic și social în Iordania și Liban. 1,8 miliarde e bugetul total, 1,6 miliarde deja alocate pe acțiuni și 1,3 contractate pe 67 de programe diferite, aproape dublu față de celul de 1 miliard pe care și-l propusese Consiliul European în 2015. Resurse externe, mai ales din statele membre, sunt la 18% din angajamentul inițial de 1 miliard și, de fapt, 10% din bugetul de astăzi. Noi am înființat un sistem de evaluare și monitorizare. Dovezile ne arată că acest fond fiduciar e un instrument eficient care gestionează programe la scară mare și poate să obțină rezultate de o bună calitate. Rezultatele care au fost colectate în raportul nostru trimestrial, vă, aceste rezultate vă sunt disponibile în sală, nu voi intra în detalii. Vă spuneam despre evaluarea făcută de comisie din 2018. Acolo am descoperit că acest fond e un instrument eficient, ajunge la un număr mare de beneficiari cu un cost scăzut, dacă e să facem o comparație, și Uniunea Europeană poate să contribuie și să se adapteze dinamicilor din regiune. Știi, am văzut de asemenea că a generat și o plus valoare față față de eforturile pe care le-ar fi putut face singure statele membre. Pe această bază, evaluarea făcută recomandă extinderea acestui fond după decembrie 2019, data de terminare, și astfel încât vom putea să continuăm să răspundem la nevoile beneficiarilor. Există anumite preocupări în Consiliul Administrativ al Fondului Fiduciar, dacă acesta e într-adevăr relevant și da, atunci ar fi nevoie de un răspuns adecvat pentru nevoile pe care le au aceste milioane de oameni din regiune. La reuniunea din decembrie, Consiliul Operațional al Fondului Fiduciar a solicitat Comisiei în unanimitate să extindă mandatul cu un an. Și o serie de state membre și-au renoit sprijinul financiar, alții au spus că o vor face în 2019. Contribuțiile continuă să vină din partea statelor membre și după angajamentele pe care și, lua, și le-a luat Uniunea Europeană după conferința din Siria din 2019, Ceea ce a rămas trebuie să se utilizeze pentru acțiunile în desfășurare. Fără o extindere, managerul nu va, nu va mai putea să semneze niciun contract după 14 decembrie în acest an și nu vor putea fi angajate fondurile care au mai rămas. Există dificultăți și din perspectivă de gestionare. Noi suntem de părere și managerul fondului că managerul ar trebui, va trebui să refuze fonduri suplimentare din partea statelor membre și nu se va ocup, putea ocupa de finanțare suplimentară din, manda, din bugetul UE fără să se facă această extindere a fondului. În acest an în plus, fondul s-ar axa pe Iordania și pe Liban și într-o anumită măsură pe Irak, așa cum s-a recomandat în evaluarea făcută la jumătatea termenului. Turcia e acoperită de un alt instrument, de un instrument separat, facilitatea pentru refugiați în Turcia, care se află în cea de-a doua sa etapă. Accentul ar cădea pe consolidarea uh, sprijinul acordat refugiaților, o consolidare pentru capacitățile care există în țările gazdă. Deci, de asemenea, am axat și pe calitatea serviciilor livrate, educație, gestionarea deșeurilor, protecția socială. Bineînțeles, există dif- diferențe importante între cele două state. În Liban, majoritatea stau în așezări de dimensiuni mai mici, nu în tabere. În Iordania, majoritatea stau în tabere de refugiați, așa că e nevoie de o soluție specială pentru acei aceștia. First question. Ca să răspund la prima dumneavoastră întrebare, domnule președinte, apropo de extindere, va depinde de rezultatul negocierilor a viitorului cadru financiar multianual. Nu putem acum să ne luăm vreun angajament după anul 2021 în uh, lipsa unui acord pe viitorul CFM, pentru că tot ceea ce se va întâmpla după 2021 va necesita finanțare suplimentară. În propunerea sa, uh, în cadrul pachetului CFM, Comisia a spus că ar trebui să avem un nou instrument de politică internațională uh, și să existe niște fonduri alocate proiectelor legate strict de problemele de imigrație. Să sperăm că vom avea o înțelegere înainte de sfârșitul anului. Vă mulțumesc! Very much. Vă mulțumim! Aș vrea să vă rog acum să luați cuvântul dacă aveți întrebări sau observații. A, nu. Înainte trebuie să dau cuvântul doamnei Combs, nu? Nu ne prezentă? Atunci lansez din nou invitația dacă aveți întrebări sau comentarii. Sí, muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că spune doamna Garzia Balrubial. Uitați aici, sunt așezată la dreapta dumneavoastră. Aunque algo más de información ya... Uh, am primit uh, informații prin intermediul dumneavoastră, dar uh, mai am câteva nelămuriri. În primul rând, apropo de fonduri, la bugete niciodată nu am pus sub semnul întrebării obiectivul acestor fonduri, transfund, dar am fi dorit să existe o urmare și așa cum spunea și președintele Artui, această axă bugetară externă deseori e greu de controlat pentru că nu știm exact de unde vin banii, Um, ce programe, ce obiective au fost finanțate cu acești bani. Ne complică foarte mult munca noastră de uh, control, de comisie bugetară și control bugetar în sine, când e vorba despre aceste uh, fonduri uh, de tip transfunds care au fost destinate Siriei sau Iordaniei sau Libanului. Știm că sunt fonduri cu un impact pozitiv, dar avem această senzație că uh, informațiile cu privire la funcționarea fondurilor nu sunt uh, um, ușor de găsit. Uh, mă întreb de ce, de exemplu, validitatea se încheie pe 14 decembrie, exercițiul bugetar se termină pe 14 decembrie, de ce nu pe 31 decembrie? Și uh, știind că din 2021 începe noul cadru financiar multianual, Acum încă nu ne-am înțeles asupra acestui cadru financiar multianual, dar eu înțeleg că va exista un nou fond de cooperare care va include și transfondurile și atunci nu vom mai avea toate aceste instrumente uh, bugetare uh, sau și mm, în noul cadru financiar multianual vor continua să existe aceste uh, transfonduri. Pentru că legislatura a început așa într-o atmosferă mai ciudată, pentru mine nu este foarte clar. Uh, până la urmă, ce uh, doriți pentru nou cadru financiar multianual? Un nou fond cu un nou buget și în cazul acesta cât? Sau ne vă trimite o cerere pentru suplimentarea bugetului pentru uh, perioada până în 2021? Și dacă da, acești bani vor fi incluși în bugetul pe anul 2020 sau nu? Și apoi, apropo de Turcia, există un transfond pentru Turcia, dar dacă nu mă înșel, proiectele finanțate din Madar uh, se desfășurau și în Turcia. Deci vedeți cât este de complicat să urmărim toate aceste tranzacții. Cum controlăm ce se întâmplă pe teritoriul Turciei? Uh, și finanțat din Transfondul pentru Turcia și ce se întâmplă uh, în uh, Liban. Sper că ați înțeles întrebările mele. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc, domnul Mariani. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt nou venit și îmi cer scuze dacă uh, pun întrebări cumva uh, care nu se potrivesc, uh, dar să știți că eu am fost în Siria, am fost uh, de șase ore în ultimii ani, cunosc foarte bine situația de pe teren. Dumneavoastră ați spus că timp nu există tranziție politică, nu vom participa la reconstrucția din Siria. E o alegere politică și nu o pun sub semnul întrebării, dar întrebarea pe care mi-o pun este dacă chiar vrem să ajutăm pe refugiați, de ce ne limităm tot timpul la refugiații din extern și uităm pe cei strămutați în intern? Ați vorbit despre refugiații din Iordania, din Liban și din Irak, dar să nu uitați că potrivit statisticilor 5 până la 6 milioane de persoane au fost strămutate uh, intern pentru că au fugit fie zonele controlate de Jabata Nostra sau zonele controlate de Daesh. Întrebarea pe care doream să vă o pun eu este dacă vrem să fim eficienți, fără să începem cu reconstruirea, deci chiar dacă nu împărtășesc poziția dumneavoastră, vă întreb, oare n-a venit momentul să adăugăm cu adevărat populațiile, pentru că avem organizații pe cum Semiluna Roșie sau alte organizații umanitare care pot un mod foarte eficient să uh, se desfășoare pe teren în Siria, fără să aibă nevoie de guvern. În noiembrie am fost uh, la Duma, în regiunea de Guta Est, și acolo există 500.000 de refugiați care trăiesc în condiții climatice. Am ajuns la Alep o săptămână după sfârșitul luptelor, 300.000 de refugiați pentru care nu facem nimic. Domnule președinte, dacă ne dorim ca populațiile să aibă o imagine pozitivă despre Europa, dincolo de alegerile politice, eu cred că putem să uh, desfășurăm acțiuni pe lângă refugiații care încă rămân în Siria, pentru că ar fi bine să rămână în Siria decât să meargă în țele vecine sau să vină în Europa. Și în al doilea rând, pentru că e cel mai simplu să uh, facilităm reinstalarea. Și aș vrea să mai amintesc un lucru. Siria este în continuare uh, um, sub un regim de sancțiuni uh, pentru medicamente și material medical. Dacă vrem ca refugiații să fie mai bine tratați, ce facem? În uh, Siria, în spitale, există liste uh, precum, uh, nu știu, materialul de laborator sau scanere uh, care nu mai funcționează, pentru că până și livrarea pieselor de schimb este blocată. Sincer, Europa oare n-ar trebui să uh, ia măsuri? Deci eu înțeleg uh, embargoul, dar uh, să blochezi uh, reparația unor uh, mașini, precum un scanner, chiar are rost. De ce să penalizează întreaga populație? Deci, întrebarea mea era un fond ca acesta poate să ajute refugiații și din interiorul Siriei, care sunt cei mai numeroși? Vă mulțumesc. Other comments? Mai sunt alte comentarii? Yes, please. Bonjour à tous. Bună ziua sunt Fabien Cader și din, Keller și din păcate mi-am pierdut vocea, ca și mine. Și eu uh, sunt proaspăt aleasă din Franța pentru grupul uh, Renew și am și eu câteva întrebări de bază. Domnul reprezentant al Comisiei, puteți să ne dați câteva uh, cifre apropo de ce finanțări vin din alte surse, ca de exemplu de la ONU sau Fondul de Dezvoltare, ca să avem câteva idei. Vreau să știu cam care este amploarea uh, efortului internațional în comparație cu acest fond MADAD. Și ați putea să ne dați cifrele pentru Turcia ca să facem o comparație? Pentru că am înțeles că acolo erau despre un fond separat. Aici mai degrabă competența FED. Următoarea mea întrebare. Ce se întâmplă în taberele de refugiați? Cum supraviețuiește populația? versus uh, banii destinați uh, reconstrucției. Mais les climatisations du Parlement européen. Aerul condiționat din Parlamentul European probabil că mă și aici facem o renoire pentru un an de zile, dar care este perspectiva pentru acest fond, uh, pentru viitorul cadru financiar multianual? Um, cum se împacă bugetul alocat acestui fond cu capacitățile noastre bugetare? Mulțumesc, domnul Olbricht. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveam o întrebare legată de buget și perspectivele bugetare. Întotdeauna am avut îndoieli legate de aceste tra, uh, uh, uh, trust funds și dacă sunt controlate de Parlament sau nu, dacă sunt independente, dacă fac parte din buget sau sunt extra bugetare. <clears throat> Dacă vreți să prelungiți acest trust fund, atunci vreau să știu care va fi structura finanțării pe viitor? Ce se întâmplă cu decizia statelor membre de a participa în următorii ani, în următoarele luni? E clar cum este defalcat această finanțare între procentele care vin de la statele membre și procentul care vine din bugetul european? Întotdeauna a existat o dezbatere, fondul global față de alte fonduri, dar care este perspectiva? Uh, uh, această defalcare, cum spunea, uh, procentele care vin de la statele membre față de procentul care vine din bugetul european sunt aceleași de la un an la altul? Există un echilibru sau nu? Care este structura acestei finanțări? Mulțumesc. Mai sunt alte comentarii? Tak, pani, panowie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnul Ronța. Aș vrea să spun că numele grupului ECR susțină um, ideea comisiei și în intervenția mea mă bazez pe toate rapoartele care ne arată că situația din Siria continuă să fie una dramatică și că avem nevoie de un astfel de instrument. Uh, deocamdată am avut consecințe pozitive în urma intervenției acestui fond, dar uh, Aș vrea să pun o întrebare reprezentantului comisiei. Din câte am înțeles eu, fondul în următorul cadru financiar multianual face parte din politica de imigrație. E adevărat sau nu? Mai sunt alte solicitări de intervenții, vă rog? Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o întrebare apropo de refugiații din Siria cei din viitorul stat al uh, Siriei din nord-est. Puteți să ne spuneți mai multe despre uh, folosirea fondului în statul din nord-estul Siriei? Thank you. Any other? have, uh... Mulțumesc. Și eu aveam o întrebare. Parlamentul apreciază uh, faptul că este invitat la întâlnirile Consiliului de Administrație ale acestui Trust Fund, dar deseori e greu să participi pentru că nu se împacă agendele între ele. Ați putea, vă rog, să faceți în așa fel încât uh, pe viitor calendarul să țină cont uh, de uh, calendarul Parlamentului atunci când fixează întâlnirile Consiliului de Administrație. Acum îi dau cuvântul domnului Popovski pentru că a primit întrebări destul de precise. Indeed. Thank you very Într-adevăr, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Am să răspund în ordine la întrebări. În ce privește monitorizarea și controlul, ați spus pe bună dreptate că s-a discutat și cu comisarul Oettinger și imediat ajung la întrebarea președintelui. Era un prim pas, dar mi s-a părut că era util să invităm uh, deputați la toate întâlnirile consiliilor de administrație a tuturor trust fondurilor și a uh, uh, comitetului care gestionează facilitatea pentru refugiați din Turcia. E adevărat că odată am, întâlnire, am fixat o întâlnire într-o săptămână de Strasburg, nu o să mai facem această greșeală, o să fixăm întâlnirile în săptămânile când știm că membrii sunt disponibili la Bruxelles și suntem bucuroși să vedem uh, deputații care au fost noi aleși sau uh, realeși să participe la aceste întâlniri. De asemenea, în trecut, membrii uh, uh, um, Comitetului Bugetar sau de Control Bugetar au uh, efectuat vizite uh, pe teren Uh, și chiar și pe viitor putem să organizăm asemenea vizite. Firește, în uh, forma actuală, uh, fondurile acestea sunt extra bugetare, ceea ce se bazează pe dispozițiile aferente din regulamentul financiar. Pe viitor, vă spuneam, depinde, bineînțeles, de rezultatul negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual. Noi am propus ca toate aceste instrumente cu acoperire externă, în tot ceea ce privește vecinătatea, dezvoltarea, cooperarea internațională, gestionarea migrației și răspunsul la crize, deci toate să fie incluse într-un singur uh, uh fond. Autoritatea bugetară va trebui să hotărască dacă trust fondurile vor continua să existe în paralel noi ni s-ar fi părut normal să avem un instrument care să facă parte din buget și să acopere toate aceste nevoi care acum sunt acoperite de uh, trust funduri. S-a pus întrebarea legată de fiabilitatea, viabilitatea financiară a unui singur instrument. Voi reveni oricum la participarea statelor membre peste câteva clipe. În Siria, No, apropo de bugetul pe 2020, așa cum știți, încă nu știm uh, care va fi rezultatul uh, procedurii bugetare pentru 2020. Am propus o contribuție de 150 de milioane, ceea ce corespunde cererii făcute, uh, nu, mă scuzați, angajamentul pe care și-a luat Uniunea Europeană la conferința de finanțare pentru Siria. Legătura dintre facilitatea de refugiați din Turcia și Trust poate să fie complexă atunci când te uiți la ea, dar să nu uităm că Trust fundul a fost creat înainte să fi fost creată facilitatea, pentru că facilitatea a fost creată în urma acordului UE-Turcia din martie 2016. Deci o serie de operațiuni din Turcia care ținteau uh, populația siriană au fost lansate înainte să fie creată facilitatea. Dar pe viitor nu va mai fi nevoie pentru că avem un instrument uh, separat destinat acestor operațiuni. Operațiunile din Turcia reprezintă 31% din banii uh, cheltuiți din acest trust fond. Bugetul global uh, este de 110 milioane, în plus de 30% sunt folosiți în Turcia. Uh, în jargonul nostru spunem că sunt operațiuni uh, uh, încrucișate. Ask about the facility. De asemenea, am fost întrebat cu privire la bugetul combinat al um, facilității cel referitor la cele 6 miliarde, asupra căruia s-a căzut de acord în 6 uh, martie 2016, 3 miliarde uh, în prima uh, tranșă și alte 3 miliarde în cea de-a doua tranșă. Săptămâna trecută, Comisia a adoptat o decizie finală privind finanțarea. Este vorba de 1,4 miliarde de euro pentru cea de-a doua tranșă Așadar, finanțarea este acum asigurată și pentru cea de-a doua tranșă, însă um, și acest program se desfășoară până în 2021 și, uh, încă o dată, viitorul Respectiv, noi nu discutăm despre nicio altă uh, extindere a, programului pe viitor, pentru că are legătură cu uh, posibilitățile de finanțare în cadrul viitorului cadru financiar multianual și este prea devreme pentru a face așa ceva. În ceea ce privește activitățile din Siria și cele care țintesc uh, persoanele strămutate intern, operăm în Siria prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale, organizații precum Crucea Roșie, dar facem distinția între evoluțiile și dezvoltările tradiționale, precum reconstrucția care nu este posibilă în uh, circunstanțele actuale și ajutorul umanitar. Deci, prin intermediul uh, DGECO ajutăm în continuare și oferim sprijin, iar bugetul este cam de 140 de milioane de euro anual. Bineînțeles că se confruntă cu multe dificultăți, uh, accesul către beneficiari este împovărat, trebuie să se angajeze în relații cu uh, agenții guvernamentale. Um, unele dintre ele sunt uh, listate pe lista uh, celor care sunt sancționate de către ONU, deci trebuie să se țină cont și de acest lucru. Cred că am clarificat relația uh, între nivelul de finanțare disponibil pentru refugiații din Turcia, 3, plus 3 miliarde de euro, iar în ceea ce privește celelalte finanțe, respectiv ceilalți donatori, Națiunile Unite și alți donatori, nu am cifrele, dar le putem verifica și vă putem oferi informații în scris. În ceea ce privește ONU, ar putea să fie puțin mai complicat, pentru că noi finanțăm multe acțiuni în Siria. Deci, unul dintre partenerii noștri, în Turcia, am cer scuze, nu în Siria, um, există tot felul de programe însă în care suntem implicați uh, și unde sunt ceilalți donatori care contribuie. În ceea ce privește structura fondului fiduciar și relația, respectiv uh, contribuția uh, statelor membre. Există o diferență importantă și aș dori să fiți conștienți în, de aceasta. Deci vorbim aici despre facilitatea pentru refugiați în Turcia și uh, fondul fiduciar facilitatea este un acord între Uniunea Europeană și statele membre și guvernul uh, turc. Statele membre sunt obligate să contribuie la acest program. Deci eu, în calitate de președinte al comitetului director, sunt uh, cel care primește contribuțiile, respectiv certificatele care atestă contribuțiile. Și acestea reprezintă o obligație, iar obligațiile către un fond fiduciar sunt voluntare și acolo încep problemele. Contribuțiile uh, statelor membre sunt acum cam 10% din bugetul uh, fondului fiduciar mandat. Nu sunt sigur cum se prezintă lucrurile în alte fonduri fiduciare, dar presupun că proporția este asemănătoare. Așadar, facem apel uh, la contribuții suplimentare pentru fondul fiduciar pentru Siria, pentru Africa de Nord, dar totul este în mâna statelor membre și uh, depinde de disponibilitatea finanțării și a voinței politice. Uh, de aceea nu pot să prezic dacă acest raport va fi stabil și dacă va putea fi asumat și pe viitor. Bineînțeles că folosim evenimente precum conferința din Siria, care s-a transformat într-un eveniment anual, din păcate din cauza situației de la fața locului, pentru a atrage mai mult sprijin și pentru a solicita contribuții financiare mai semnificative din partea statelor membre. Deci, această întrebare a fost adresată adesea. Însă suntem uh, legați de decizia liderilor noștri și nu ne vom angaja în nimic care depășește uh, cadrul asistenței umanitare în Siria. Um, deci nimic care să țină de nivelul uh, politic sau de alte acțiuni, altele decât ajutorul umanitar. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Mă întreb dacă reprezentantul DG Budget, domnul Urel, dorește să adauge ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, domnul Bobovski, a spus foarte multe, deci nu prea mai am multe de adăugat. Cred că a explicat foarte bine natura propunerii înaintate de comisie pentru următorul CFM, uh, care înglobează noul instrument pe care îl propunem, așadar nu putem să spunem nimic rezonabil cu privire la nevoia posibilă a, de extindere a fondului fiduciar uh, în următorul CFM până nu știm mai multe despre rezultatul negocierilor cu privire la acest instrument atât de cuprinzător. Și pentru a clarifica și mai mult lucrurile, dar cred că colegul meu s-a referit deja la acest lucru, extinderea uh, fondului mandat cu un an, impactul acestei măsuri a fost inclus deja în proiectul de buget al Comisiei. Așadar, nu ar trebui să existe un impact suplimentar asupra propunerii Comisiei ca urmare a unei astfel de decizii. În al treilea rând, o observație cu caracter general, în mod uh, regulat, această comisie primește din partea comisiei un raport detaliat cu privire la fondurile fiduciare ale Uniunii Europene și acolo pot fi văzute fiecare fond în parte, toate contribuțiile detaliate, atât din partea statelor membre, fiecare individual, uh, cât și toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Urel! Mai dorește cineva să adauge ceva? Dacă nu, atunci doresc să încheiem reuniunea. Uh, de asemenea, în numele domnului Vacikovski, coordonatorii uh, AFET și bugete vor uh, pregăti o recomandare care va fi transmisă președintelui Parlamentului European. Ea va sublinia concluziile la care s-a ajuns ca urmare a acestui schimb de opinii și va fi consemnată de către AFET și BAGI. De asemenea, se va transmite o scrisoare președintelui Comisiei, transmițând uh, poziția oficială a Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, membrilor uh, Comisiei pentru Bugete. Ne revedem mâine dimineață la ora 9. Can I invite everybody? Most important of all... Și cel mai important lucru Există cocktailuri uh, care vă sunt oferite, așadar grăbiți-vă, nu ratați această ocazie.